Okay, colleagues, shall we start? Haideți să începem, dragi colegi. I can see Janine is happy to start. Văd că Janine este gata să înceapă în orice caz. Everybody can take their seats. Vă rog să vă ocupați locurile. Se pare că suntem în grup restrâns în această dimineață. Mă întreb dacă colegii încă sărbătoresc intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Poate ar trebui să mutăm ședința la bar și poate o să-i găsim acolo bând șampanie. Știu că punctele de vedere sunt împărțite în legătură cu uh, cu meritele uh, tratatului de la Lisabona, dar eu mă bucur că a intrat în sfârșit în vigoare și, după părerea mea, Uniunea Europeană intră într-o nouă eră cu mai multă transparență, mai multă democrație și cred că acestea sunt de dorit. Dragi colegi, s-au propus câteva modificări la ordinea de zi. Mai întâi, și nici mie nu-mi convine, s-a propus să mutăm dezbaterea privind impactul tratatului de la Lisabona pe mâine, pentru că, din câte am înțeles, Comisia încă nu a finalizat lista elementelor care vor face um, obiectul codeciziei. Mă surprinde acest lucru pentru că nu se poate spune că ne-am trezit într-o bună dimineață și am citit în ziar că intră în vigoare tratatul de la Lisabona. Toată lumea știa că acest lucru se va întâmpla la 1 decembrie și de aceea ne așteptăm ca cooperarea noastră conform acestui tratat să fie mai bună decât a fost în trecut, chiar de mâine. Dar, din păcate, trebuie să mutăm dezbaterea pe mâine. Dar sper că avem pe cineva de la comisie în sală care poate să confirme acest lucru. Și că, mâine, și că înainte de începerea ședinței de mâine dimineață vom primi această listă din partea comisiei. Poate cineva să ne confirme acest lucru? Nu? Rog comisia să ne explice de ce trebuie să amânăm uh, dezbaterea dacă nici mâine nu putem uh, primi această listă? What I can say... Pot doar să vă spun că mâine vor fi prezenți, se pare că Jonathan Fall va fi prezent, dar încă nu vă putem da această listă pentru că discuția este încă în curs cu serviciul juridic. Okay, well, I suppose... Bine. Se pare că nu prea avem de ales, dar trebuie să spun că sunt consternată de această situație. Nu înțeleg de ce nu s-a pregătit această listă mai devreme. Bun. Acestea fiind spuse, s-au mai propus și alte modificări. S-a propus să adăugăm la ordinea de zi de astăzi dezbaterea privind pachetul uh, azil, punctele 13-18 și să scoatem de pe ordinea de zi moțiunea de rezoluție privind accesul la documente. Și s-a um, propus să mai adăugăm două puncte, raportul Diaz de Mera, Domnul Diademena încă nu este prezent. E vorba de crearea um, unei rețele a ofițerilor de legătură privind imigrația și o dezbatere privind SWIFT-ul mâine dimineața la ora 10. Pentru că, după cum știți probabil, uh, spre regretul nostru, cel puțin spre regretul meu, um, Consiliul a luat o decizie privind SWIFT-ul ieri, deci cu câteva ore înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și din câte, de câte înțeleg, cel puțin două țări s-au abținut și le felicit. Și aș dori cu permisiunea dumneavoastră să fac și eu o propunere și anume ca Consiliul și Comisia să ne explice situația în legătură cu acordurile PNR uh, cu Statele Unite și Australia, care încă nu au fost ratificate de toate țările. Se pare că există confuzii în legătură cu situația juridică. Pentru că, din câte înțeleg eu, cel puțin așa ne-a spus departamentul juridic mai devreme, atâta timp cât uh, acordul nu este ratificat, se consideră, este considerat ca și cum nici nu ar exista. Un coleg mi-a cerut cuvântul în legătură cu ordinea de zi. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În numele PPE, dați-mi voie să exprim consternarea uh, și uimirea noastră și mă refer la uh, tocmai problema tratatului de la Lisabona. Sunt consternat de faptul că tratatul de la Lisabona nu poate fi discutat în cadrul întâlnirii de astăzi, astăzi uh, fiind ziua în care acest tratat a intrat în vigoare. De asemenea, dați-mi voie să vă cer să cereți la rândul dumneavoastră președintelui să ofere o explicație cu privire la această situație. Este o lipsă de respect vis-a-vis de Parlament acesta nu este nivelul de respect pe care îl așteptăm în cal calitate de deputați și în calitate de membri ai acestui Parlament uh, European, un Parlament European care are noi uh, responsabilități conform tratatului de la Lisabona. Vă mulțumesc pentru uh, cuvintele și dumneavoastră, ale dumneavoastră foarte clare. În al doilea rând, dați-mi voie să vă spun că salut faptul că ați pus pe ordinea de zi problema SWIFT în acest uh, sens, dați-mi voie să vă fac o propunere. Vă propun să încercați ca în cadrul dezbaterii să, im, să invitați o persoană uh, cu, uh, care să se ocupe de partea legislativă aici în cadrul Parlamentului European, o persoană care să ne spună care este poziția Parlamentului European cu privire la această situație. Avem nevoie de asemenea de poziția Comisiei și Consiliului, astfel încât să observăm maniera în care acest proces este privit uh, de către Comisie și uh, Consiliu. Acest punct este mâine pe ordinea de zi, sunt sigur uh, că v-ați gândit deja la toate aceste aspecte. Însă dați-mi voie să clarific faptul, să, să explic din nou faptul că mâine trebuie să discutăm cât se poate de clar cu privire la acest uh, uh proces, cu privire la aceste uh, doleanțe care ne sunt impuse și care nu fac obiectul practic unei cooperări strânse. Mulțumim, domnule Strasser. Sunt absolut de acord cu observațiile dumneavoastră și am notat sugestiile pe care le-ați făcut în numele președinției acestei comisii voi comunica președintelui Parlamentului faptul că se pare că Comisia nu s-a pregătit pentru data de 1 decembrie și presupun că Serviciul Juridic al Parlamentului va fi prezent la dezbaterea în legătură cu SWIFT și cu acordul acestui comisii. Um, aș vrea să adaug la um, ordinele zi de mâine o clarificare privind uh, numerele personale PNR. Dacă este adevărat că acordul privind PNR nu este valabil, având în vedere că suntem pe 1 decembrie, ar trebui să ni se spună acest lucru, pentru că atunci transferul de date, transferele de date devin ilegale. Deci trebuie să ni se clarifice lucrurile. Sunteți de acord cu aceste modificări? Aveți observații? Nu? În legătură tot cu tratatul de la Lisabona, o veste bună în această seară, la sfârșitul ședinței, la șase și jumătate. Domnul Lopez, președintele acestei comisii, vă invită Um, să bem un pahar pentru a sărbători intrarea în vigoare a tratatului Lisabona și sper că și cei care nu se bucură foarte mult de intrarea în vigoare a acestui tratat uh, vor veni totuși să bea un pahar cu noi. Aș vrea să vă cer acordul în legătură cu um, recomandarea coordonatorilor de a-l uh, numi pe domnul Clas de la neafiliați pe subiectul uh, aderarea uh, Elveției și Liechtensteinului la activitățile Frontexului. Obiecții nu sunt, atunci așa rămâne. Atunci trecem la pachetul privind azilul. Dezbaterea fusese prevăzută mâine dimineață. E vorba de punctele 13 până la 18. Și vom începe pentru că avem 5 rapoarte. Um, Se pare că în uh, această atmosferă festivă mă îmi, îmi curc în toate notele pe care le am pe masă. Mai întâi vom uh, vorbi despre regulamentul de la Dublin, directiva privind uh, Um, primirea imigranților și dosarul Eurodac. Consiliul se pare că ne va prezenta această situație. Cine este prezent în numele Consiliului? Vă rog, domnule. Thank you very much. Um, thank you very much for Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru această posibilitate de a vă prezenta situația în ceea ce privește actele legislative pe care le discutăm acum și care au fost deja discutate pe durata președinției suedeze. Îmi pare rău că uh, sunt oarecum destabilizat. Uh, mă așteptam ca mai întâi să înceapă raportorii să, cu o prezentare, dar voi începe imediat în, cu prezentarea mea în ceea ce privește situația actuală. Pe scurt, ieri la Consiliu, la ședința interministerială, am avut pe agenda, pe ordinea de zi, o discuție cu privire la legislația referitoare la azil. Și de altfel a avut loc și o prezentare uh, cu privire la noile propuneri făcute în ceea ce privește <laughs> modificarea directivelor în vigoare și colegii mei de la comisie sunt convins că vor fi uh, gata să vă facă anumite prezentări complementare referitoare la aceste modificări, pentru că e vorba de propuneri făcute de către comisie, care încă nu au fost uh, discutate uh, îndelung la Consiliu. Și, doamna președinte, uh, dacă mă uit la ordinea de zi așa cum este stabilită, Văd că primul uh, subiect este condițiile de primire a celor care cer azil. Pentru a asigura condiții decente de primire a solicitanților de azil, ne dorim o armonizare a legislațiilor naționale și încercăm în același timp să limităm uh, modul în care circulă acești solicitanți de azil dintr-un stat membru în altul. Pe durata președinției cehe și pe durata președinției suedeze am încercat să consolidăm această abordare. Și s-a obținut un acord, dar încă mai există anumite prevederi care încă trebuie discutate. Mai întâi, în ceea ce privește chestiunea detenției, accesul la piața muncii și definiția ă, familiei, care sunt membrii familiei. Știm că în ceea ce privește opinia adoptată de către Parlament, există încă anumite elemente în fața de care mai există divergențe de opinii și, din nou, e vorba de Uh, piața muncii și uh, această chestiune a detenției în momentul în care facem comparația între cele două poziții. Apoi, în ceea ce privește acum regulamentul de la Dublin, acesta a fost uh, discutat la Consiliu, iar uh, punctele cele mai importante sunt modul în care definim familia și membrii acesteia, prevederile pentru suspendarea provizorie a transferurilor între state membre, criteriile pentru a determina responsabilitatea unui uh, stat membru în ceea ce privește examinarea dosarului uh, introdus de către un solicitant de azil, prevederile legate de ce măsuri pot fi luate uh, împotriva unei decizii de detenție și de asemenea mai sunt și câteva prevederi legate de uh, capitolul legat de principii generale care trebuie să se aplice în aceste cazuri. Trecem acum la raportul referitor la Eurodac. Aici s-au înregistrat progrese considerabile. Numărul de elemente Uh, fără răspuns la nivelul Consiliului este destul de limitat. Bineînțeles, au fost câteva discuții referitoare la modul în care se poate obține acces la anumite informații din partea statelor membre, cerințe de date adresate Eurodac. Comisia a propus să se reducă perioada de stocare a acestor informații Spre exemplu, când e vorba de cetățeni care traversează frontiera în mod ilegal și se treacă de la 2 ani la un an. Aici există o majoritate a delegațiilor statelor membre care au uh, fost de acord cu această reducere de 2 ani la un an. Cam acestea sunt elementele pe care doream să le subliniez referitor la regulamentul de la Dublin, Eurodac și uh, condițiile de primire. Doriți să continui și cu celelalte uh, documente, celelalte rapoarte? Și deci, dacă înțeleg eu bine, vă pot prezenta pe scurt cum au evoluat lucrările în ceea ce privește biroul de sprijin la nivel european. Dar poate că uh, pentru restul subiectelor ar putea, aș putea să dau cuvântul colegilor mei de la comisie. După cum știți, crearea acestui birou de sprijin a fost o decizie importantă, birou de sprijin pentru azil. Și e vorba de un acord obținut între Parlament și Consiliu. Um, subiectul a fost îndelung discutat aici în comisie și pot să vă spun și ce s-a discutat ieri la Consiliul. Acolo s-a obținut un acord politic în ceea ce privește amplasarea acestui uh, birou de sprijin pentru azil. Deci s-a hotărât ca acest birou de sprijin să fie situat în la Valeța. au avut loc două discuții. Una la Consiliu, și aici ajungem încet, încet la un consiliu pe marginea principiilor generale, uh, pe marginea modului general de funcționare și din partea președinției am avut contacte informale cu raportorul din partea comisiei dumneavoastră și vom continua pe, uh, plecând de la aceste discuții informale, vom continua dezbaterile. Bineînțeles, nu există un raport formal din partea Comisiei, dar cu toate acestea, având în vedere că e vorba de o prioritate deosebit de importantă pentru președinția suedeză, uh, vom încerca să conlucrăm cu statele membre în mod informal, în așa fel încât să înregistrăm progrese. și sperăm că și raportul din partea Parlamentului va uh, fi în acord cu poziția obținută la Consiliu. Cam, acestea stau, cam așa stau lucrurile deocamdată în ceea ce privește aceste documente. Președinta, mulțumesc. Văd că unul dintre raportori a cerut să ia cuvântul. Nu ați aștepta mai întâi ca să facă unele comentarii și uh, comisia? Deci mai întâi haideți să cerem comisiei să facă o prezentare, după care vom asculta raportorii, după care vom lansa dezbaterile. Cine va lua cuvântul din partea comisiei? Um, we are not yet doing just a question of uh, clarification. We are not going... Uh, doar o clarificare. Nu ne vom referi la noile propuneri legislative, ci doar la uh, rapoartele deja existente, la uh, legislația deja existentă? E doar o întrebare, pentru că nu v-am auzit bine. Uh, Din câte știu eu, vi s-a cerut să vă pronunțați și pe marginea noilor propuneri legislative. Da, dar există mai multe puncte pe agenda, uh, spune reprezentanta Comisiei, și nu știam cu care să încep. Mai întâi, aș dori să adaug la cele spuse de reprezentantul Comisiei referitor la situația actuală a propunerilor în curs, care se află deja în discuție. Și așa cum a subliniat și președinția, uh, putem spune că negocierile nu sunt uh, ușoare la nivelul uh, Consiliului în ceea ce privește Condițiile de primire ale solicitanților de azil, discuțiile au fost dificile, poate sunt mai puțin optimistă decât reprezentantul Consiliului. Există divergențe de opinii importante între uh, propunerea comisiei care inițial a fost uh, sprijinită de Parlament și adoptată în mai. Parlamentul uh, fusese de acord cu aproape în toate amendamentele înaintate de către Comisie la uh, directiva în vigoare referitoare la condițiile de primire și ce pot să vă spun este că la nivelul Consiliului discuțiile au fost destul de dificile și cred că deocamdată va trebui să vedem la nivelul Comisiei cum anume vom putea progresa în acest dosar. Poate că ar trebui să înaintăm noi propuneri de modificări Însă, deocamdată, nu există nicio decizie clară. Trebuie să așteptăm noul comisar, noua comisie pentru a vedea cum vom proceda. Însă trebuie totuși să planificăm lucrurile, fără de care nu am reușit să avansăm deloc. Acum, în ceea ce privește regulamentul de la Dublin, și acolo există câteva probleme care au fost deja identificate de către președinția din partea Consiliului. Con- discuțiile continuă. Uh, am avut un grup de lucru sub președinția, ultimul grup de lucru sub președinția suedeză pe marginea acestui uh, subiect și încă mai e nevoie de discuții. Dar înregistrăm totuși progrese, deși acestea sunt destul de mici deocamdată. Acum, în ceea ce privește regulamentul Eurodac, după cum bine știți, există două idei în această propunere. Una se referă la chestiunea propriu-zisă a azilului și aici pot să vă spun că s-a obținut un consens la Consiliu, un consens și cu Parlamentul, s-au înregistrat progrese importante, dar, pe de altă parte, avem noua uh, propunere legislativă pe care uh, Parlamentul va trebui să o analizeze și să se pronunțe pe marginea ei și de asemenea nu trebuie să uităm că intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona va avea consecințe majore asupra propunerilor făcute în cel de-al treilea pilon. Uh, această clasificare deocamdată devine uh, caducă și va trebui să vedem cum anume vom putea proceda pe viitor. Însă discuțiile deocamdată încă sunt în curs și nu am reușit să obținem o poziție definitivă, finală pe această temă. Vom vedea cum vom evolua discuțiile cu noul comisar în momentul în care acesta va intra în uh, funcție anul viitor. Iată deci cum stau lucrurile în ceea ce privește propunerile legislative existente. Acum câteva cuvinte cu privire la directiva referitoare la procedurile de azil. După cum știți, Comisia a prezentat două propuneri pe 20 1 octombrie. Mai întâi, revizuirea procedurilor direct, prevăzute în directiva pentru azil, pentru că aici existau elemente care lipseau pentru cea de-a doua fază a organizării sistemului european de azil. Comisia și-a îndeplinit misiunea, a pus pe masa de discuție o arhitectură întreagă în ceea ce privește noul sistem european de acordare a azilului. Și asta s-a făcut așa, în conformitate cu ceea ce fusese prevăzut în planul adoptat în 2008. Acum, în ceea ce privește directiva de azil, obiectivul principal al propunerii înaintate de către Comisie este să asigure uh, standarde mai ridicate de protecție și de armonizare între statele membre pentru a putea detecta la timp situațiile de urgență, pentru a putea adapta procedurile de acordare a azilului și pentru a stabili o procedură comună, așa cum se prevăzuse inițial în planul de acțiune. Propunerea își dorește să clarifice, să simplifice și să consolideze procedurile care se aplică în statele membre pentru a asigura o, o un oarecare grad de calitate în ceea ce privește deciziile luate în așa fel încât să se poată combate orice formă de abuz și asta la nivel național. Apoi, ne doream de asemenea și oarecare consecvență uh, în modul în care sunt uh, tratate anumite dosare. Pentru că anumite cazuri prezentate în fața uh, Curții de Justiție Europene arată că nu este cazul însă deocamdată. Există cinci elemente importante și anume, toate date trebuie să fie uh, examinate, atât ținând seama de definiția statutului de refugiat și ținând seama și de uh, prevederile directivei. În al doilea rând, e nevoie de un acces mai bun la uh, aceste proceduri de cerere de azil. Ne dorim să creștem capacitatea autorităților competente pentru a face diferența între uh, solicitanții de azil și celelalte categorii. Noi știm foarte bine că cum stau lucrurile cu frontierele Uniunii Europene și trebuie să fim capabili să recunoaștem pe cei care au într-adevăr nevoie de azil, de sprijin din partea Uniunii Europene solicitantul de azil trebuie să poată introduce un dosar la, către autoritățile competente cât mai repede posibil odată ce a ajuns pe teritoriul Uniunii Europene. Și există o limită de 72 de ore pentru a completa toate formalitățile legate de această cerere de azil. Acest lucru este deosebit de mai important. Apoi, de multe ori, vame și cei care lucrează la frontiere sunt cei care intră în contact direct cu, cei, uh, cu solicitanții de azil și atunci trebuie să le poată acorda asistența necesară. În al treilea rând, statele membre trebuie să se asigure că există informația uh, necesară disponibilă pentru solicitanții de azil. Apoi, ne dorim întărirea garanțiilor în ceea ce privește modul în care se aplică aceste proceduri. Ne dorim să reducem anumite excepții și derogări și mai ales ne dorim să ne asigurăm că toți solicitanții de azil se bucură de aceleași condiții, de aceleași oportunități. Și apoi, ne dorim să introducem garanții suplimentare pentru grupuri deosebit de vulnerabile, precum victimele torturii sau victime de abuzuri sexuale și așa mai departe, în așa fel încât să existe o asistență juridică gratuită pentru aceste categorii de persoane. Aceste amendamente, după părerea noastră, sunt esențiale pentru a asigura coerența propunerii și anume pentru a crește soliditatea procedurilor de azil, să ne asigurăm că toate aceste proceduri sunt eficiente, sunt uh, solide. Și cu siguranță că în urma acestor îmbunătățiri vor fi mai puține cazuri de refuzuri de uh, acordare a azilului din partea statelor membre. Am fixat de asemenea o perioadă de șase luni de zile pentru a îndeplini de la uh, început până la sfârșit această procedură. Acest lucru va permite celor care au într-adevăr nevoie de protecție să poată avea uh, cât mai repede acces la uh, sprijinul și susținerea necesară în loc să aștepte o perioadă de timp îndelungată. În același timp, acest lucru, această limită de timp, va permite statelor membre să ia decizii rapide și să poată să uh, repatrieze pe cei care, în mod normal, nu pot beneficia cu, uh, de, de, de uh, azil. De asemenea, ne dorim să adoptăm o listă a țărilor de origine. Și ne dorim de asemenea să avem o bază de date referitoare la intrările uh, solicitanților de azil pe teritoriul Uniunii Europene, la frontiere. Uh, în așa fel încât să reducem numărul de duble dosare, de suprapuneri de dosare de cerere de azil în statele membre. Noi, noi suntem de părere că aceste amendamente pe care le propunem reprezintă o posibilitate reală de a îmbunătăți situația și de a reduce numărul de cazuri introduse în justiție, în Curtea Europeană de Justiție. Noi subliniem că revizuirea acestei directive trebuie să includă toate deciziile și toată jurisprudența creată de către Curtea Europeană de Justiție în acest uh, sens, dar de asemenea trebuie să includă și studiile uh, de impact realizate în țările de origine. I will stop myself here. Um, acestea fiind spuse, dați-mi voie să mă, să mă opresc, pentru că acestea sunt, de fapt, modificările importante aduse la pachetul uh, privind azilul. Doamna președinte, uh, vă rog uh, pe toți uh, cei care v-ați lua uh, cuvântul acum, pe toți raportorii, să fiți cât mai conciși cu putință pentru a permite dezbateri. Voi face tot ce va fi putință. Obiectivele propunerii de revizuirea directivei privind calificarea sunt aproximativ aceleași um, ca și cele prezentate de colega mea Angela Martini. Câteva axe principale ale acestei revizii. Mai întâi, clarificarea anumitor noțiuni juridice pentru a defini motivele de protecției pe baza clarificării motivelor care au dus la divergențe de interpretare între statele membre. Mai întâi, noțiunea actorilor protecției. Se precizează că această protecție trebuie să fie efectivă, durabilă și cei care o exercită alții decât state trebuie să um, asigure respectarea statului de drept și să fie în măsură să facă acest lucru. În ceea ce privește protecția uh, în, uh, într-o anumită țară, e vorba de asigurarea compatibilității acestei noțiuni cu aplicarea articolului 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, interpretat într-o hotărâre foarte recentă a Curții de la Strasburg. Propunerea noastră introduce condiții esențiale pentru această compatibilitate, adică solicitantul trebuie să aibă acces la zona respectivă și să obțină autorizația de a de acces la aceasta, de a intra în această zonă și de a se stabili acolo. Și în ciuda obstacolelor tehnice uh, se exclude posibilitatea de a fugi în exteriorul acestei țări. Al doilea rând, impactul social. Aspectele legate de gen trebuie să fie luate în considerare pentru a determina dacă această persoană aparține un anumit grup social în sensul Convenției de la Geneva. Propunerea noastră încearcă să remedieze ambiguitatea actuală și să asigure o coerență în uh, interpretarea acestui motiv uh, de persecuție, coerență care nu este asigurată deocamdată, așa cum am văzut din uh, studiul de impact asociat propunerilor noastre. O a doua caracteristică majoră este apropierea celor două statute de protecție. Se suprimă restricțiile la drepturile beneficiarilor protecției secundare pe am considerat că acestea nu mai erau justificate din punct de vedere obiectiv. De exemplu, durata uh, permiselor de sejur pentru accesul la piața muncii, um, îngrijirile de sănătate sau obiectivele legate de integrare. În al treilea rând, facilitarea integrării beneficiarilor protecției. Una, acesta era un um, aspect uh, mai puțin pozitiv al armonizării de primă generație și aici e vorba de probleme de integrare foarte specifice refugiaților pentru că există obstacole de ordin practic, mai ales în ceea ce privește recunoașterea calificărilor, accesul la formarea profesională și la diferite dispozitive de integrare. De exemplu, din cauza lipsei de dovezi uh, sub formă de documente în legătură cu, document, cu uh, diplome obținute sau uh, experiența profesională. Cam asta ar fi, domnule președinte, pe scurt uh, vom răspunde cu plăcere întrebărilor uh, deputaților și vom coopera cu plăcere cu raportorii pe aceste teme. Din discuțiile preliminare din, de la Consiliul Jai de ieri după masă, am rămas cu impresia că statele membre se bucură de faptul că cu aceste două propuneri Comisia va permite să aibă loc discuții informate pe aceste teme, respectând în același timp calendarul impus de pactul privind imigrația și azilul, adică de a avea legislația de a doua generație până cel târziu în 2012. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Hennes. Doamna Hennes a cerut deja cuvântul și, de asemenea, unul dintre ceilalți raportori, pe ceilalți nu îi văd în sală, însă cine dorește să, să ia cuvântul, vă poate să îmi semnalizeze lucrul acesta. Vă mulțumesc. În ceea ce privește noile propuneri de revizuire a pachetului privind azilul, acestea erau de mult așteptate, mă bucur că sunt prezentate acum și e clar că trebuie să le discutăm cât mai repede cu putință în cadrul Parlamentului. Mm, este important să aliniem la același numitor comun toate aceste propuneri, toate, tot, toate principiile care trebuie să fie folosite au uh, venit aceste propuneri, e drept cam târziu, dar ne încântă existența lor. Felicit Consiliul uh, și uh, Comisia pentru că au stabilit ca Valeta să fie să fie orașul în care va fi fondat biroul pentru sprijin pentru azil. În ceea ce privește prezentările pe care le-am auzit, dați-mi voie să-mi exprim surprinderea uh, Uh, vis-a-vis de uh, prezentarea comisiei. Multe dintre aceste propuneri făcute deja sunt blocate în Consiliu. Sunt, încânt, sunt uimită de uh, faptul că am tot auzit că toate aceste probleme, de am, probleme sunt într-adevăr dificile, dar e evident faptul că toate statele membre trebuie să depășească aceste, să depășească aceste probleme. Uh, în ceea ce privește atingerea unor, unui consens între toți. În ceea ce privește uh, regulamentul de la Dublin, acest regulament nici măcar nu a fost discutat ieri în cadrul Consiliului. Când putem să, cât putem să mai așteptăm? Când vom face progresul pe care ni-l dorim? Uh, vă mulțumesc pentru atenție. Doamna președinte, bine, uh, mai dorește cineva să ia cuvântul? Poate în numele celor doi uh, raportori, domnul Busutil. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Macovei, din păcate, nu poate să ni se alăture în dimineața aceasta. Își, uh, vă transmite scuzele ei. Uh, nu există aspecte majore pe care aș putea să le accentuez în numele domniei sale, însă dați-mi voie să prezint câteva reacții vis-a-vis -vis de cele spuse. În primul rând, sunt încântată ce s-a întâmplat ieri în cadrul Consiliului în ceea ce privește acordul privind uh, biroul de sprijin pentru azil. Nu am avut nimic de a face cu această decizie, însă salut faptul că acest birou va fi într-adevăr uh, fondat în țara pe care o reprezint eu. Acesta este, după părerea mea, un semnal uh, uh, pozitiv, nu doar acordat statelor membre care se confruntă cu anumite dificultăți în acest domeniu, însă reprezintă un, un semnal pozitiv pentru toate statele membre care sunt practic impulsionate să își asume responsabilitățile care le revin îmi doresc ca Uniunea Europeană să sprijine state precum Malta și, de fapt, să, să primim sprijinul tuturor statelor membre. În ceea ce privește diferitele în, în ceea ce privește biroul de sprijin pentru azil, dați-mi voie să, îl, să o salut pe, și să o, să-i mulțumesc doamnei Lambert, care a făcut un lucru extraordinar. Domnia sa ne-a ajutat să ajungem la un, consili, la un consens cu Consiliul și, bineînțeles, trebuie să primească mulțumirile noastre pentru acest efort. În ceea ce privește diferitele elemente de pe ordinea de zi, dați-mi voie să vă spun că sunt dezamăgit de faptul că nu s-a prea ajuns la un progres substanțial în cadrul Consiliului cu privire la celelalte elemente. Uh, biroul uh, pentru azil a fost scos din pachetul pentru azil Asta pentru că acesta era, de fapt, tema la care se putea ajunge facil la un consens în cadrul Consiliului. Se pare că toate celelalte aspecte sunt uh, dificile pentru Consiliu. Și um, pornind de la aceasta, mi-aș dori ca Consiliu să depună mai mult efort pentru soluționarea acestor dosare. Mă refer în special, în special la regulamentul de la Dublin. Uh, pentru că acesta este practic punctul slab al întregului pachet și e clar că trebuie să, să soluționăm această problemă. În ceea ce privește noile propuneri, dați-mi voie să mulțumesc uh, Comisiei pentru prezentarea făcută. Însă, în calitate de comisie, uh, doamnă președinte, cred că ar trebui uh, să intrăm în detaliu uh, în discuția privind aceste uh, propuneri. Poate am putea organiza o audiere la, pentru că aceste propuneri sunt uh, propuneri cheie. Ele ne vor ajuta să creăm o politică comună pentru, a, um, pentru azil la nivel de Uniune Europeană și tocmai de aceea trebuie să, le, să discutăm propunerile, propunerile în detaliu. Și până acum se pare că nici măcar nu am numit un raportor. Ei, acesta ar trebui să fie primul lucru pe care ar trebui să-l facem în calitate de comisie și odată ce facem lucrul acesta, cred că va fi importantă dezbaterea detaliată a propunerilor, astfel încât uh, Parlamentul să, să aibă o poziție cât se poate declară la prima lectură. Vă mulțumim, domnule Busul, Busutil. Cred că ultimele două sugestii făcute de dumneavoastră vor uh, trebui să fie discutate în cadrul reuniunii uh, coordonatorilor, atât numirea raportorilor, cât și organizarea, posibilitatea organizării unei, unei audieri. Domnul Morris. Îți mulțumesc, uh, Sofie. Doream să spun că domnul uh, Vidalgo nu poate fi aici în dimineața aceasta. Această modificare a ordinii de zi a, a pus o serie de, de probleme, e evident, însă domnia sa cu siguranță va lua uh, cuvântul mâine pentru a spune câte ceva despre uh, toate aceste uh, regulamente și propuneri. Mă bucur însă că acest pachet este practic în curs de a fi discutat. Um, sunt uh, nemulțumit de faptul că nu am reușit să ajungem până acum la un progres mai substanțial în ceea ce privește regulamentul uh, Uh, Dublin, în ceea ce privește Eurodac, etc. În ceea ce privește Eurodac, e clar că majoritatea uh, sau problema majoră este aceea că, uh, că nu se, pot oferi, nu se poate oferi acces mai substanțial autorităților la aceste baze de date. Uh, și um, e, e trist faptul acesta. Da, uh, cu siguranță s-a discutat ieri uh, problema biroului de sprijin pentru azil, tocmai pentru că um, această temă era cea mai facilă. Însă e clar că trebuie să facem progrese și în ceea ce privește celelalte, celelalte regulamente pentru a promova acest pachet pe ansamblu. Uh, nu vreau să fiu prea pesimist, însă dați-mi voie să spun că această modificare a agendei de, a ordinii de zi nu este o manieră Uh, pozitivă pentru atingerea tuturor acestor progrese, progrese pe care ni le dorim, pentru că raportorii nu au putut fi aici. Uh, sper că, sper că lucrul acesta nu se va mai întâmpla, iar în, uh, în ceea ce privește reuniunea de mâine, cu siguranță acești raportori vor, mai veni, vor veni și vor lua cuvântul. Da, înainte de a-i da cuvântul domnului Tavares, dăm voie să uh, îți spun că sunt întru totul de acord cu cele spuse de tine cu privire la schimbarea ordinii de zi. Și eu am fost iritată de lucrul acesta, abia aseară am aflat uh, ce se va întâmpla. Nu am fost uh, consultată, ci am fost doar informată. În dimineața aceasta am fost și mai invitată pentru că am aflat că această modificare s-a operat uh, datorită faptului că Comisia Europeană nu s-a pregătit pentru această reuniune. Și am uh, pornit de la premisa că și raportorii au fost informați sau consultați cu privire la această modificare a ordinii de zi. Și acum am dat seama că lucrul acesta nu a fost adevărat. Și uh, e clar că cu toții suntem uh, nemulțumiți de această modificare. Modificările de genul acesta sunt uh, enervante, mulți dintre noi au, uh, sunt membri și ai altor comisii, trebuie să ne planificăm uh, programul în fiecare zi și cred că sunteți de acord cu mine când cer ca aceste schimbări să nu fie operate decât atunci când există motive justificate. Și de asemenea cu toții trebuie să primim această informație la, la timp. Sunt sigură că comisia știa înainte de ora înaintată de aseară că, la care am primit această informație informație că nu se va fi pregătit pentru întâlnirea de astăzi. Domnule Tavares, aveți acum cuvântul. Vă mulțumesc, se pare că toată lumea vorbește în engleză, însă îmi pare foarte rău, eu uh, nu pot, pentru că astăzi în Portugalia Uh, sărbătorim uh, uh, recâștigarea independenței și cred că dacă aș vorbi în engleză, presa portugheză m-ar strânge de gât și tocmai de aceea trebuie să trec la limba mea maternă. Deși recunosc faptul că, la rândul meu, că mă nemulțumește această opera, modificare operată la nivelul ordinii de zi. Vreau să vorbesc câte uh, puțin despre uh, pac- pachetul pentru azil, însă acesta nu este tema neapărat pe care o discutăm acum. Așadar, acum voi trece la portugheză. Vreau la rândul meu să salut faptul că Biroul de Sprijin pentru Azil a fost practic uh, a primit undă verde, va fi organizat sau va fi înființat în Malta și sper că um, acest lucru se va întâmpla cât mai curând cu putință. Cred că acesta este un semnal pozitiv. Uh, un semnal pozitiv uh, care practic infusionează toate discuțiile pe care le purtăm deja la nivel european cu privire la imigrație și azil. Știm că uh, Opinia publică din Europa are păreri diferite cu privire la măsurile legate de uh, imigrație. Uh, părerile sunt împărțite în ceea ce privește azilul în general. Uh, și uh, tocmai de aceea trebuie să discutăm în continuare, pentru că, de fapt, aceste uh, opinii divergente nu pot fi decât de ajutor în uh, crearea unei politici uniforme, unitare. Și uh, tocmai aceasta este posibilitatea care ne este oferită oferită în momentul de față o posibilitate de a atinge un consens, un consens între statele din nord și cele din sud, un consens între stânga și dreapta de pe spectrul politic uh, la nivelul Parlamentului European. Imigrația și azilul, în mod uh, evident, nu sunt uh, două teme cu care doar uh, forțele polițienești trebuie să se, să se ocupe. Există și o serie de alte soluții. Uh, spre exemplu, în ministerele pentru muncă, în diferitele instituții naționale, în cadrul administrațiilor naționale, cu toții ar trebui să se ocupe de azil și uh, imigrație. Tocmai de aceasta uh, această politică nu trebuie să fie pusă doar în cârca forțelor polițienești, ci ar trebui să creăm noi sfere, noi spectre ale acestei politici. Și acum câte ceva despre pachetul privind azilul. Există aspecte foarte interesante cu privire la armonizare. Există aici uh, definiții mult mai corecte, mult mai clare ale diferitelor instrumente care ne stau la dispoziție. Aceste propuneri se referă în special la resortisanții din state terțe, însă există și un dezechilibru la nivelul pachetului acestuia. Unele aspecte sunt uh, cât se poate de bine detaliate. Pe de altă parte, însă, există și aspecte și definiții care sunt um, dezechilibrate, nu sunt suficient de clare, nu sunt uh, suficient de detaliate condiții care nu pot fi neapărat uh, bine gestionate din punct de vedere politic și tocmai de aceea toți raportorii și toți cei implicați în discuție trebuie să coopereze mult mai strâns. În ceea ce privește informația, în primul și în primul rând știm că există, o nevoie, există o nevoie de armonizare în ceea ce privește informațiile, e clar că trebuie să știm uh, premisele pentru uh, solicitarea aceasta de, de azil, uh, dar dați-mi voie să, să fiu la rândul meu mult mai clar. Când mă refer la informație, mă refer, spre exemplu, la um, starea de sănătate. Există o serie de aspecte neclare. E clar că statele membre trebuie să aibă dreptul de a face o serie de um, cercetări în domeniul sănătății, însă, pe de altă parte, nu e corect ca o cerere de azil să fie respinsă în cazul în care uh, acel solicitant nu dorește să se supună acestor, uh, acestor consultări. Eh, lucrul acesta trebuie să fie mult mai clar eh, exprimat. Mm, trebuie să ne asigurăm că toate instituțiile care se ocupă de acordarea azilului trebuie, eh, sunt într-adevăr mult mai democratice și odată ce tratatul de la Lisabona va intra în, viga, în vigoare, de fapt a intrat deja în vigoare, e clar că Parlamentul European se va implica și mai mult în soluționarea acestor probleme. Mulțumesc, domnule Tavares. Acum are cuvântul domnul Strase și apoi domnul Flot. Vă mulțumesc, doamnă președintă. La rândul meu vreau să felicit, să-i felicit pe cei care au luat uh, decizia privind uh, biroul de sprijin pentru azil. Acesta este un semnal pozitiv în ceea ce privește uniformizarea și armonizarea Uh, și sunt încântat de faptul că Malta va fi gazda acestui birou de sprijin pentru azil, uh, Malta fiind unul dintre cele mai uh, afectate state de uh, imigrația ilegală. Și uh, sperăm că prin instituirea acestui birou de sprijin vom ajuta toate statele precum Malta. Uh, în momentul de față, e clar că nu discutăm toate detaliile acestui pachet pentru azil, ci discutăm principiile, liniile directoare care ar trebui să fie luate în uh, considerare. Iar eu îmi permit să pun în discuție două astfel de linii directoare pe care le sprijin. În primul și în primul rând, mi-aș dori să invităm uh, practicieni, experți, care să evalueze propunerile făcute. Ei sunt, acești experți sunt cei care uh, trebuie să pună în aplicare toate procedurile propuse. Ei sunt cei care sunt afectați în primul și în primul rând de mm, dezechilibrele uh, înregistrate la nivelul uh, procedurilor. Îmi dau seama că multe dintre propunerile dorite a Uh, facilita lucrurile, nu fac decât să sporească povara administrativă și noi ar trebui să ne asigurăm că lucrurile acestea nu se întâmplă. A doua linie, de, uh, a doua linie director, directoare armonizarea legislației statelor uh, europene este necesară, însă centralizarea nu este necesară. Nu cred că ar fi rațional să uh, să propunem toate procedurile uh, și să cerem ca aceste proceduri să fie implementate la fel atât la granița malteză cât și la granița dintre uh, Rusia și, uh, și Ucraina. E clar, avem nevoie de standarde, avem de, nevoie de praguri maxime și minime, însă trebuie să ne asigurăm că și categorii, caracteristicile naționale sunt luate în considerare. Pentru că dacă detaliem totul, dacă dacă uh, impunem toate lucrurile acestea, nu vom ajunge la niciun uh, rezultat. Doamna Fl Flotr. Mulțumesc, doamnă președinte. După părerea mea, acest pachet azil merge în direcția cea bună, dar încă nu suntem capabili să garantăm o protecție internațională la nivel european care să fie la înălțimea angajamentelor și ambițiilor noastre, pentru că, după părerea mea, o astfel de protecție ar necesita pur și simplu abolirea acordurilor de la Dublin, care au efecte mm, negative asupra azilului în Europa, pentru că persoanele care nu mai sunt în prima țară de azil refuză să ceră azilul de teamă că va trebui să se întoarcă în această primă țară. Deci, un azil demn de acest nume în Europa ar însemna posibilitatea pentru ca solicitanții de azil să aleagă țara în care au cele mai multe șanse de a se integra din punct de vedere istoric, cultural, pentru că au rude sau prieteni acolo și recunoaștere reciprocă Capacitatea acestor persoane protejate într-un stat să circule liber în Europa trebuie garantată. Deci, după părerea mea, pachetul merge în direcția cea bună din acest punct de vedere, dar încă suntem departe de aceste ambiții. O întrebare adresată Comisiei Europene. Eu aș vrea să știu, înțeleg și aprob ideea de a încerca să limităm, pentru că e vorba de interdicție absolută, um, expulzarea la frontierele externe ale Uniunii și să ne asigurăm că tot să fie informat să aibă acces la o procedură și așa mai departe. Și, deci, să reperăm în rândul imigranților pe cei care au nevoie de protecție internațională și pe ceilalți. Și pe ceilalți să putem să-i tramitem înapoi rapid. Dar eu vă întreb, ce ați prevăzut concret pentru a aplica acest tip de decizie? Pentru că, vă întreb, care e exper experiența noastră comună? Cei care cunosc procedurile de solicitare de azil într-o țară, dacă nu există organe independente, organizațiile societății civile active în acest domeniu, dacă nu există funcționari bine formați și evaluați pe baza performanțelor lor în respectarea procedurilor și a drepturilor persoanelor imigrante, avem puține șanse să obținem rezultate concrete, tangibile și serioase. Deci ce a prevăzut Comisia Europeană pentru a răspunde la această preocupare? Cel puțin în ceea ce privește operațiunile labelizate Frontex în spațiul maritim, ce s-a prevăzut? pentru a nu mai expulza sistematic um, bărcile sau vaporașele înspre Libia sau Turcia, lucru comun și chiar destul de necivilizat din partea unor state membre. Mulțumesc, doamnă Flotră. Sarah Latford. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva idei în legătură cu propunerile Eurodac. de astăzi nu mai avem uh, o măsură de control la frontiere în primul pilon sau privind azilul, procedurile de azil. Și nici uh, măsuri uh, de acces conform pilonului al treilea, cred că trebuie să revizuim întregul proces, pentru că realitatea este că momentul în care avem o, controlă, o măsură de control la șontieră, uh, e nevoie și de o măsură privind accesul, pentru că chiar și conform cu deciziei, trebuie încă de la început să ținem cont de proporționalitate și așa mai departe. Faptul că poliția va avea acces la aceste date, trebuie să fie un lucru pe care să-l uh, luăm în considerație. Deci, putem să, nu putem să spunem am făcut o treabă bună în ceea ce privește protecția datelor și doar apoi să luăm în considerare um, accesul uh, autorităților de poliție. Să nu ne amăgim. Comisia cred că trebuie să ia în serios această situație, precum și statele membre și ținând cu, cont și de hotărârea MACO a Curții de la Strasbourg privind ADN-ul în, în Regatul Unit trebuie să evaluăm cu atenție ce dorim să facem cu aceste baze de date și accesul poliției la ele, um, de la colectarea datelor, lucru care acoperă pe sistemele PNR, SWIFT și așa mai departe. Nu putem să mai pretindem că nu știm că um, poliția va avea până la urmă acces la toate aceste date. Mai dorește cineva să ia cuvântul în afară de doamna Mathieu? Doamna Mathieu, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să spun că și eu mă bucur de faptul că acest birou ce va avea sediul la Malta, în Malta, la Valeta, este un gest pozitiv faptul că acest birou uh, se va stabili acolo. Aș, ceri, aș dori o precizare din partea Comisiei privind azilul. Cred că ar fi un lucru foarte bun dacă statele membre ar armoniza situația și aș uh, vrea să întreb Comisia ce s-a prevăzut pentru membrii aceleiași familii. Mulțumesc! Mulțumim! Aș da acum cuvântul Comisiei pentru a răspunde la întrebări. Și având uh, în vedere faptul că ne încadrăm bine, ne încadrăm bine în timp, vă, do- vă rog să răspundeți foarte pe scurt ca să ne încadrăm și în continuare în timp. Mulțumesc, doamna președinte. We will, um, you know, use new words. And no, very briefly on the last question pentru a răspunde la ultima întrebare. Depinde cum definiți familia pentru a vă explica ce facem cu membrii aceleiași familii. Nu știu exact uh, care este obiectivul acestei întrebări, ce se întâmplă cu membrii aceleiași familii sau care este definiția acestei familii um, în sistemul actual de azil sau ce modificări se propun. Doamnă Matiu, doriți să specificați ce ați dorit uh, să întrebați? Aș fi vrut uh, să o definiție a familiei și a regrupării familiale. I will, uh, I mean, under the... A reîntregirii familiei. Some amendments. Comisia a propus uh, modificări la definirea familiei deja în pachetul FEST uh, prezentat anul trecut. Am uh, ales o abordare consecventă în întreaga propunere, în întregul pachet. Definiția familiei nu s-a modificat uh, foarte mult. Știm că există situații dificile, după cum știm. Considerăm că trebuie incluși membrii minori ai familiilor, dar și um, membrii prin alianță, dacă este în interesul lor să își aibă reședința în același loc cu familia. Și am extins definiția familiei și la uh, frați și surori minori sau căsătoriți dacă este în interesul lor. Iată care sunt principalele modificări propuse la definiția familiei. Dar statele membre mm, par să accepte cu greu această definiție și așa că nu prea ne așteptăm să avem mai mult noroc cu noile propuneri. Dar conform regulamentului de la Dublin, pe lângă definiția familiei, pe care am extins-o puțin, dar nu trebuie nici să încurajăm abuzurile, trebuie să fim realiști și am încercat să ajustăm anumite criterii de reunificare a familiilor, de întregirea familiilor cu rudele pentru a facilita această reîntregire familială în cadrul regulamentului de la Dublin. Ceea ce privește întrebările doamnei Flotre, nu voi intra în detalii, dar în prezentarea mea am încercat să indic anumite schimbări și toate merg în direcția indicată de dumneavoastră, de la controlul frontierelor, îmbunătățirea formării, um, accesul la procedură. Noi dorim uh, să facem eforturi în acest sens, deci mai ales uh, la nivelul accesului. Asistența juridică în prima instanță. Trebuie să o subliniem. Nu e vorba de asistență gratuită juridică în momentul în care se face apel, ci asistență juridică gratuită de la începutul procedurii, nu de când s-a luat deja hotărârea. Iată o noutate importantă. Pentru că dacă s-a luat o hotărâre contrară și se face apel și atunci omul are uh, Um, dreptul la asistență juridică gratuită e un lucru, dar când uh, solicitatul de azil are acces la asistență juridică gratuită încă de la început, e altceva. Domnul Bus, pentru a răspunde la întrebarea domnului Busutil, e vorba de instrumente juridice foarte complexe. Putem avea o discuție mai detaliată în legătură cu diferitele elemente altfel aș putea acum să continui încă multă vreme, dar, bineînțeles, am ținut cont de observațiile dumneavoastră în legătură cu Frontexul. E altceva, e vorba de altceva aici, dar consider că incidentele la care v-ați referit nu sunt operațiuni ale Frontexului, ci ale unor state membre și deci nu se încadrau în cadrul Frontex. Mă voi opri aici pentru că mi s-a cerut uh, să vorbesc pe scurt. Mulțumesc. Dorește reprezentantul Consiliului să adauge ceva sau nu? Uh, Foarte pe scurt. Mulțumesc uh, pentru urările de mine în legătură cu sau pentru faptul că vă felicitați de sediul ales pentru acest birou și noi ne bucurăm de această decizie. Domnul ministru de resort din partea președinției se va întâlni cu Parlamentul pentru a discuta rezultatele președinției suedeze în domeniul azilului și imigrației și mm, vă va spune și dânsul că acesta este o reușită a președinției suedeze. În ceea ce privește progresele care nu au fost nemaipomenite în ceea ce privește pachetul pentru azil, președinția suedeză a fost victima faptului că multe dintre aceste dosare sunt legate unele de altele și a fost greu să facem progrese pe anumite teme. Când delegațiile știu foarte bine că aceste elemente vor reveni în deciziile care urmează. Uh, în programul de lucru al Consiliului. Deci am făcut mai mult progrese în propunerile izolate decât în cele grupate în pachete. Aș vrea de asemenea să fac observația că există diferențe reale de puncte de vedere între statele membre în, în uh, Consiliu. Cred că anumiți deputați au făcut aluzii la acest lucru. Este o realitate în Consiliu acest lucru și um, am uh, observat acest lucru în mod foarte clar. Trebuie să vă spun că și la nivel ministerial s-a observat acest lucru. În ceea ce privește observația domnului Strase, cred că după, în momentul în care Biroul European de Sprijin pentru Azil va funcționa, administrațiile statelor membre um, vor fi implicate în munca de zi cu zi în mod mult mai direct. Acesta este obiectivul acestui birou. Voi încheia cu aceste observații. Mulțumesc! Mulțumim! Astfel punem capăt uh, acestei dezbateri privind uh, pachetul pentru azil. Uh, aș vrea să fac și o observație. Mulți colegi și-au exprimat dezamăgirea privind lipsul de progrese în Consiliu, dar trebuie să spunem clar că nu câțiva colegi au fost dezamăgiți, ci toți cetățenii europeni uh, Uh, se așteaptă la mai multe progrese. E vorba de propuneri uh, care nu au fost făcute acum câteva luni, ci de peste, de peste 10 ani. Deci rog Consiliul să facă progrese, chiar dacă au luat o decizie foarte bună. Și acum trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Cu titlu foarte lung, adică măsuri restrictive împotriva unor persoane și entități asociate cu Osama Bin Laden, rețeaua Al-Qaeda și talibani, în ceea ce privește Zimbabwe și împotriva unor persoane, uh, entități și organizații uh, fizice sau juridice privind situația din Somalia sau, altfel spus, listele negre sau lista neagră. E vorba de o rezoluție depusă de trei raportori. Domnul lui Michel m-a rugat să-l reprezint uh, pentru că dânsul se află pe alt continent în momentul de față, dar văd că nici ceilalți doi raportori nu sunt în sală. Okay. Mrs. Mrs. Mrs. Doamna Strifler, de asemenea, nu este în sală. Se pare că face exact aceeași călătorie ca și domnul lui Michel. Uh, se pare că doamna Boscurt va ajunge cât de curând. Și poate că până vor ajunge aș putea să fac deja câteva observații în numele domnului lui Michel. Această întrebare a fost adresată Consiliului și voi aștepta până când doamna Băscurt va ajunge în așa fel încât să uh, cer atunci Consiliului să răspundă. Din, ocaziile precedente știm că acest lucru a fost deja subliniat. E vorba de procedură și de temel juridic uh, care deocamdată nu corespund și Consiliul nu s-a implicat suficient la, în aceste proceduri. Putem regreta acest lucru, pentru că e un subiect deosebit de important, care se referă nu doar la lupta împotriva terorismului, ci și la protecția statului de drept, uh, la criteriile și condițiile de bază ale democrației. În trecut, Parlamentul a fost consultat în momentul în care au fost luate măsuri asemănătoare de luptă împotriva terorismului și suntem foarte surprinși că în acest caz precis Parlamentul a fost lăsat deoparte. De asemenea, ne putem pune întrebarea referitoare la temeiul juridic care ar uh, trebui să fie aplicat și modul în care Parlamentul ar trebui să fie consultat pe această temă. Apoi mai sunt și chestiuni mai generale, întrebări mai generale cu privire la această listă neagră. Știm că există anumite cazuri, dosare în justiție, în uh, justiția europeană, dar și în, uh, în tribunalele naționale, referitoare la modul în care aceste liste negre sunt stabilite. Uh, modul în care sunt înscrise sau scoase de pe listă anumite organisme și organizații. E vorba de clauze procedurale. Știm că au existat câteva îmbunătățiri în acest sens, uh, dar cei care sunt înscriși pe această listă, în principiu, primesc o notificare, cel puțin asta e ideea. Însă mai există semne de întrebare asupra modului în care primesc informația, notificarea. Au oare acces la aceste documente? Au uh, avocații acces la aceste documente în așa fel încât încât să poată reprezenta în mod adecvat aceste persoane? Vedeți că sunt foarte multe întrebări și mai sunt și alte întrebări de natură, aș spune eu, mai fundamentală. Aceste măsuri, în principiu, ar trebui să fie temporare, provizorii. Deci oamenii sau organismele care sunt înscrise pe aceste liste sunt înscrise în mod provizoriu ca o măsură preventivă, dar ne dăm seama că în timp cei care sunt înscriși pe această listă rămân pe listă pentru o perioadă de timp îndelungată și procedura de retragere de pe listă este foarte complicată. Deci ne putem pune întrebări referitor la natura acestor măsuri, caracterul provizoriu care nu este respectat. Apoi, Consiliul a definit aceste măsuri ca fiind măsuri administrative, însă dacă un organism rămâne pe această listă pe o durată de timp îndelungată și nu se poate apăra, nu poate argumenta, și asta din cauza faptului că e vorba de o măsură de natură judiciară și nu o măsură administrativă. Ce se întâmplă atunci? Eu aș dori ca și Consiliul să ne spună câteva cuvinte referitor la natura oarecum politică a acestor proceduri de înscriere și retragere de pe listă. Pentru că în unele cazuri, și există un caz anume, în care o decizie, uh, o hotărâre judecătorească, a fost foarte clară. Întrebarea era care este pericolul pe care această persoană îl reprezintă pentru societate și se pare că există presiuni politice din afara Uniunii Europene pentru ca anumite persoane să fie înscrise pe această listă și asta din motive doar strict politice. În ciuda faptului că am vorbit deja de o anumită vreme, văd că doamna Boscurt încă nu a ajuns în sală se pare că nu e prea departe, va ajunge. Dragi colegi, haideți să fim oarecum uh, răbdători și să așteptăm pe doamna Băscurt. Văd că nu sunt uh, uh, obiecții, dar poate că între timp Consiliul poate deja să-și formuleze răspunsul. Um, Dragi colegi, mai întâi, aș dori să știu dacă cineva din partea Consiliului ar putea răspunde la întrebări. E cineva în sală din partea Consiliului? A, deci nu e nimeni, eu am vorbit la pereți. Păi, nu știu de ce Consiliul nu e prezent, pentru că era prevăzut acest subiect pe ordinea de zi și era prevăzut să fie reprezentanți din partea Consiliului. Nu știe nimeni de ce nu e Consiliul în sală. Atunci, colegi, vă propun să suspendăm ședința timp de zece minute, aveți timp de o cafea și vom încerca să găsim pe cineva din partea Consiliului și să așteptăm și pe doamna raportor.

Um, can I ask everybody... Dragi colegi, poate că vă pot ruga să vă instalați, să luați loc, pentru că se pare că avem un reprezentant din partea Consiliului care va veni cât de curând. Raportoarea, doamna raportoare a ajuns deja în sală, deci peste câteva momente vom fi gata să reluăm dezbaterile. Cu siguranță Consiliul își va cere scuze pentru că ne face să ne pierdem timpul și mi se pare inacceptabil. Um, Văd că reprezentantul comisiei a, uh, Consiliului a ajuns. Sper că doamna Boscurt nu va ieși din sală chiar acum. Bine ați venit la uh, ședința comisiei noastre libe. Așteptăm de foarte multă vreme. Dezbaterea trebuia să înceapă acum o jumătate de oră. Uh, eu am, pus, am făcut o intervenție, am pus anumite întrebări reprezentantului Consiliului, pentru că eu credeam că sunteți în sală. Dar, în fine, am să invit mai întâi uh, raportorii să ia cuvântul. Aveți cuvântul, doamna Băscurt. Mulțumesc, președinte. Foarte pe scurt. Nu vreau să vorbesc prea mult pentru că doresc să avem timp suficient la dispoziție și pentru colegii mei care doresc să intervină. Aici e vorba de un proiect de rezoluție și acesta a fost redactat de uh, doamna Strifler, domnul lui Michel și cu mine însă. Săptămâna trecută ne-am întâlnit la Strasbourg pentru a discuta liniile procedurale împreună cu colegii și raportorii fictivi. N-am să vă citesc acum toată moțiunea, pentru rezol- de, moțiunea de rezoluție, dar pe scurt, noi în calitate de Parlament European dorim să insistăm asupra prerogativelor noastre de participare. Aici e vorba de persoane, entități uh, care ar face parte din rețeaua Al-Qaeda și care ar avea o influență la nivel european. Noi, în calitate de raportori, suntem de părere că ar fi logic ca orice propunere viitoare din partea Comisiei să dispună de un temei juridic dublu, care să ne permită și nouă, în calitate de Parlament European, să participăm la luarea de decizii. o propunere pe care am înaintat-o Serviciului Juridic al Parlamentului. Din păcate, departe, însă nu am primit un răspuns și așteptăm acest răspuns. Comisia de Afaceri Juridice din Parlament s-a pronunțat asupra acestui subiect săptămâna trecută. Insistăm asupra faptului că trebuie respectate drepturile fundamentale, pentru că știți, cu siguranță, există consecințe clare uh, în acest sens. Bineînțeles, trebuie să luptăm împotriva terorismului, dar pentru a păstra credibilitatea acestei lupte, înainte de toate, trebuie să informăm persoanele, entitățile uh, implicate despre acuzațiile ce le sunt aduse, despre modul în care au fost înscrise pe această listă și dacă s-a comis vreo greșeală, trebuie ca aceste nume să fie retrase de pe listă. Ne-am adresat și la Consiliului, pentru că știm Știm că există o jurisprudență europeană în acest sens și am dorit să știm dacă aceste hotărâri judecătorești din partea Curții Europene au fost respectate, dacă entitățile, persoanele fizice uh, înscrise pe această listă au fost informate. Deci noi am dorit să avem un răspuns uh, pentru că ne dorim o protecție a datelor, mai ales în ceea ce privește relațiile cu țările terțe. Noi ne punem întrebarea următoare. Astăzi e o zi deosebit de importantă, pentru că tratatul de la Lisabona intră în vigoare. Și am dorit să știm dacă Consiliul a luat deja o decizie definitivă, pentru că ieri încă nu eram sub incidența tratatului de la Lisabona și în cazul în care s-a luat vreo decizie, atunci am dorit să știm care este ea și știm că ea nu s-ar putea baza decât pe, baza, pe articolul 215. Mulțumesc, doamna Băscurt. Se pare că domnul Melo va reprezenta pe doamna Stifler. Sí, președinte, bun dia Mulțumesc, doamna președinte, și bună ziua tuturor. Eu înțeleg foarte bine despre ce este vorba în materie de luptă împotriva terorismului și, pe de o parte, și drepturi și libertăți, pe de altă parte. Aș dori totuși să subliniez faptul că ne aflăm într-un context destul de excepțional și că trebuie să respectăm drepturile omului, libertățile fundamentale. Acestea trebuie respectate indiferent de circumstanțe. E adevărat că lupta împotriva terorismului se face de multe ori în împrejurări excepționale care ar putea justifica anumite derogări și excepții. Când e vorba de uh, drepturile omului, de multe ori trebuie să uh, vedem cum putem organiza această luptă împotriva terorismului fără a pierde din vedere aceste drepturi. Și pe cât este posibil, trebuie ca această luptă să fie mai puțin birocratică, mai puțin uh, uh, o, o povară, trebuie să fie mai eficientă pentru a face față așteptărilor pe care le au statele membre și Uniunea Europeană în general Bineînțeles că avem un rol deosebit de important de îndeplinit în această luptă împotriva terorismului. Aceasta este poziția pe care o asumă și o va apăra PPE-ul. Și anume, ne dorim măsuri eficiente care să se concentreze pe această luptă împotriva terorismului, un subiect care reprezintă o amenințare pentru noi toți, dar, în același timp, întotdeauna trebuie să fie respectate drepturile omului și libertățile fundamentale. Și să fim atenți, pentru că în momentul în care există acest conflict din, ale ambelor laturi, întotdeauna există și probleme în ceea ce privește siguranța și protecția pe care o putem oferi cetățenilor. Și există un fel de conflict de drepturi. Trebuie să luptăm împotriva acestui flagel, și anume terorismul, care amenință întreaga societate. Aceasta este poziția PPE. Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumesc. Uh, voi repeta acum câteva din intervenții, din uh, elementele intervenției mele precedente, pentru că multe uh, dintre ele au fost deja preluate și de doamna Boscurt. N-am să le repet pe toate, însă este evident că noi susținem lupta împotriva terorismului și ne dorim să protejăm cetățenii, dar ne dorim de asemenea să protejăm statul de drept și democrația. Cred de altfel că acesta este scopul principal al luptei împotriva terorismului, pentru că protecția cetățenilor se poate asigura în foarte multe uh, modalități, foarte multe moduri. Cu toate acestea, dacă există măsuri de, luate în cadrul luptei împotriva terorismului, am notat cererea dumneavoastră de intervenție. Cred că eficiența acestor măsuri trebuie să fie demonstrată și deocamdată acest lucru nu s-a făcut, cel puțin în ultimii ani. Există semne de întrebare uh, asupra unor organizații, spre exemplu, care figurează pe această listă neagră și am spus asta în, înainte când uh, reprezentantul Comisiei Consiliului nu era încă în sală. Uh, ne putem pune întrebarea aceste persoane, aceste organisme, ce amenințare reprezintă ele pentru întreaga societate? Și am văzut un caz concret uh, care a fost uh, prezentat în justiție, la Curtea Europeană de Justiție. Apoi există anumite proceduri de înscriere pe această listă neagră. Cum anume uh, funcționează aceste proceduri? E o întrebare pe care o adresez Consiliului. De asemenea, natura provizorie a acestor măsuri administrative. În principiu e o măsură de prevenire dar se pare că foarte multe persoane și organisme care se află pe această listă, odată ce sunt înscrise, rămân acolo pe veci. Și se pare că această măsură care inițial era provizorie devine permanentă. Un alt element. Consiliul a spus întotdeauna că e vorba de o măsură administrativă, dar din cauza faptului că această măsură devine permanentă, această înscriere pe listă devine permanentă, devine aproape o hotărâre, o decizie judiciară. Și se pare că în anumite cazuri există și presiuni politice din partea anumitor țări din afara UE care doresc anumite persoane, anumite organizații să fie înscrise pe această listă din motive politice și nu din motive de luptă împotriva terorismului. Deci asta întrebările pe care le doream să le adresăm Consiliului. Între timp, dacă avem colegi care doresc să iau cuvântul, da, văd că domnul Bond dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că, de multe ori, uh, listele acestea sunt doar un fel de gesturi politice. Există tot felul de liste. Și acestea se înscriu în diferite categorii. Uh, liste, spre exemplu, referitor la Osama Bin Laden, la Al-Qaeda, la Taliban și așa mai departe. Știm, aceste liste există din, au existat în trecut uh, și continuă să existe. Apoi, listele referitoare la talibani se împart în două categorii. Cei care au, l-au ajutat, l-au susținut pe Sama, uh, Osama Bin Laden acum câțiva ani de zile și cei care încă sunt activi în ziua de astăzi. Apoi, mai există și presiuni din partea anumitor uh, țări pentru a scrie pe lista anumite organisme care în principiu nu reprezintă o amenințare pentru siguranță. Apoi, în ceea ce privește listele referitoare la rețeaua Al-Qaeda, ar trebui totuși să știm cum anume sunt realizate aceste liste care sunt procedurile, criteriile de înscriere. Este foarte greu să identifici persoanele implicate în acest gen de rețele. Și există un caz în uh, Marea Britanie. Uh, oamenii erau foarte uh, Uh, îngrijorați pentru că uh, a treia generație din familie celor veniți din Pakistan cu multă vreme în urmă ar putea reprezenta o amenințare. Dar aici e vorba de comunități întregi care nu pot fi puse pe o listă, nu pot deveni uh, obiectul unor astfel de liste, decât dacă se dovedesc a fi vinovați. Apoi, ideea mai era de asemenea să se uh, micșoreze migrația din partea țărilor care sunt cunoscute ca fiind focare de terorism, de formare a celor care uh, vor fi implicați în acțiuni teroriste. Acum, în ceea ce privește talibanii, talibanii pot să vă spun că nu sunt subiectul meu preferat și cu siguranță că mulți alți colegi sunt de acord cu mine. Îns- și cred că trebuie să ne punem uh, o întrebare. Oare trebuie într-adevăr să luptăm împotriva unei întregi țări, și anume Afganistanul, doar pentru o categorie, și anume talibanii? Nu cred că acest lucru este rolul nostru, este misiunea noastră. Apoi, în ceea ce privește regimurile uh, dictatoriale și opresive, precum cele din Zimbabwe, da, trebuie să vedem cum anume cetățenii suferă din cauza acestor, acestor regimuri și cred că le putem condamna, însă nu știu dacă putem pune membrii guvernului din Zimbabwe pe o astfel de listă. Uh, da, ideea așa politic vorbind în teorie este foarte bună, dar concret și dacă să ne uităm acum la lista celor care sunt suspecți în domeniul terorismului, uh, ar trebui să avem un, o, o, să fim atenți la un lucru și anume niciodată, dar absolut niciodată să includem pe listă organisme, organizații care militează pentru drepturile uh, omului. Uh, în niciun fel de împrejurări nu ar trebui să facem acest lucru. Doamna președinte, urmează doamna Latford, după care doamna Flotre. Yes, I think, um, I think this is very... Consider că această discuție privind uh, proiectul de rezoluție este deosebit de importantă. În considerentul C uh, se pune următoarea problemă. Care sunt dovezile care ne dovedesc succesul acestor uh, liste? Cred că trebuie să evaluăm nu doar succesul sancțiunilor, ci ar trebui să ne axăm în special asupra evaluării succesului acelor uh, propuneri care au drept obiectiv um, stoparea finanțării acordate organizațiilor uh, infracționale. În al doilea rând, mai există și acele măsuri eh, de natură generală, precum eh, directiva privind spălarea banilor eh, și, de asemenea, directiva privind finanțarea activităților infracționale. Aceste măsuri într-adevăr îngreunează deschiderea unui cont de către cetățeni din Marea Britanie, spre exemplu, dar nu pun capăt uh, furturilor și violurilor din state precum Congo. Cred că în momentul de față ar trebui să ne revizuim uh, uh, obiectivele. E același lucru care se aplică și în cazul directivei prin, privind PNR. Întotdeauna trebuie să ne gândim la utilitatea acestor măsuri. Nu spun că nu există o justificare pentru aceste măsuri uh, judiciare, administrative, uh, aceste măsuri care se transformă din restricții inițial temporare în restricții uh, permanente. Însă consider că ar trebui permanent să încercăm a oferi dovezile necesare pentru procedurile judiciare, trebuie să le oferim toate căile de atac Uh, necesare celor puși sub acuzare și, din păcate, lucrul acesta nu se întâmplă până în momentul de față. De zeci și zeci de ani ne dăm seama că ceea ce prezentăm este, ne, uh, este nesatisfăcător. Doamna Flutră. Merci. Mulțumesc. Trebuie să spun mai întâi că eu consider că acest raport este bine făcut uh, pe un subiect dificil și um, argumentarul juridic pentru extinderea acestor drepturi este bine făcut și conform tratatului de la Lisabona, bineînțeles, așteptăm a, uh, atitudinea Consiliului în legătură cu această chestiune. Raportul face referire la necesitatea uh, punctelor de referință, este evident că așa este, și trebuie să evalueze eficiența acestor uh, evaluări. E vorba de proceduri foarte dificile. Regimul sancțiunilor este un instrument politic foarte sensibil. De aceea, în mandatul trecut am votat un raport de inițiativă pentru crear, crearea unei rețele de experți independenți pentru a ajuta Comisia în această sarcină dificilă și dacă raportorii îmi permit, uh, aș sugera să adăugăm la acest raport această propunere făcută deja anterior de Parlamentul European. Faceți uh, referire la aliniatul 10, la necesitatea ca parlamentele naționale să poată să evalueze activitatea serviciilor secrete și de informații nu o să luăm lucrurile de la început, dar este evident că e nevoie de așa ceva. am susținut și am votat nu cu multă vreme încoace ideea ca Parlamentul European să fie asociat lucrărilor conferinței um, serviciilor de informații serviciilor secrete a statelor membre. Cred că această solicitare precisă ar trebui adăugată la acest raport excelent. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Mello a cerut să ia cuvântul pentru a doua oară. În na sequência da, da intervenção da senhora Presidente, com a qual eu devo dizer... Îmi cer scuze. Am uh, dorit să iau cuvântul uh, pentru a-mi exprima reacția cu privire la cele spuse de dumneavoastră, doamnă președinte. Ceea ce ați spus dumneavoastră nu intră în contradicție cu cele spuse de mine, însă dați-mi voie să pornesc de la o premisă. Marele avantaj al democrației este următorul. Dom- democrația garantează toate drepturile fundamentale. Însă, în cazul uh, combaterii terorismului, această, acest avantaj al democrației este de asemenea unul dintre factorii care oferă tocmai uh, uh sau generează posibilit- uh, situația în care democrațiile nu pot, de fapt, combate într-o manieră eficientă uh, terorismul. Prin urmare, în funcție de starea de fapt, trebuie să ne schimbăm atitudinile. Prin urmare, cei care decid să, să comită activități uh, teroriste pentru a atinge un anumit obiectiv, ei bine, în cazul acestor uh, indivizi, trebuie să uh, să conștientizăm faptul că pentru a anihila respectiva persoană trebuie mm, uneori să facem rabat de la drepturile prevăzute de democrație. Însă, bineînțeles, nu într-o manieră absolută. Este vorba de următorul lucru. Uh, trebuie să protejăm umanitatea de terorism, pe de o parte, și pe de altă parte avem uh, Uh, bineînțeles, dreptul individual al unui individ. Și există cazuri în care trebuie să renunțăm la garantarea acestui drept individual, drept fundamental. Așa trebuie să-mi evaluați intervenția inițială. Dacă mă gândesc la ce se întâmplă cu Al-Qaeda, la teroriști, la regimurile dictatoriare, precum cel din Zimbabwe, ei, uh, în cazul acestora, um, aș, uh, m-aș gândi mai degrabă că drepturile fundamentale ale acestor indivizi ar trebui să fie lăsate la o parte, pentru că vorbim practic despre interesul unei umanități. Vorbim despre Zimbabwe, un regim care, în ciuda faptului că este unul dictatorial, nu pune în pericol întreaga umanitate, ci pune doar în uh, pericol uh, situația cetățenilor din Zimbabwe. Ei sunt cei care sunt obligați să trăiască sub acest regim. E vorba despre persoane arestate, persoane uh, urmărite. Drepturile acestor indivizi nu sunt respectate nu putem uh, aplica în acest caz anumite concepte relative. Aceasta este părerea mea. Este o responsabilitate pe care trebuie să o respectăm cu toții. Este vorba despre respectarea drepturilor cetățenești și individuale, fundamentale, însă, pe de altă parte, trebuie să ne gândim că avem Uh, teroriști și, pe de altă parte, îi avem pe cetățenii care nu își doresc să fie periclitați de către teroriști. Dacă dorim uh, să protejăm aceste drepturi, atunci, da, dați-mi voie să vă spun că înțeleg ceea ce spun, uh, spuneți dumneavoastră. E clar, drepturile fundamentale nu trebuie să fie restrânse în combaterea, în lupta împotriva terorismului. Spun doar că în anumite cazuri, Trebuie să ne gândim mai degrabă la imaginea de ansamblu și trebuie să renunțăm la respectarea formalităților. Vorbesc despre excepții, practic excepții care practic uh, ar avea uh, un efect negativ asupra un, un umanității pe ansamblu. Uh, practic nu sunt împotriva celor spuse de dumneavoastră. Doamnă președinte, da, vă mulțumesc, cred că sunt de acord cu dumneavoastră când vine vorba despre combaterea teroriștilor și infractorilor și a regim, regimurilor criminale. Nu sunt însă de acord cu dumneavoastră atunci uh, când uh, spuneți că securitatea națională este mai importantă și poate fi folosită pentru a renunța la uh, drepturile, respectarea drepturilor uh, fundamentale. Niciodată renunțarea la aceste drepturi nu a întărit securitatea națională. Tocmai în situațiile acestea extreme, sistemele noastre sunt testate și în acel moment trebuie ca noi să putem face față riscurilor pe care le, cărora ne expunem. Acum îi ofer ofer posibilitatea reprezentantei Consiliului să răspundă la întrebările adresate. Doamna Haider, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate dați-mi voie să vă transmit scuzele mele pentru că îmi dau seama, am întârziat discuțiile în cadrul acestui extraordinar uh, acestei extraordinare, extraordinare comisii. E clar că atât trebuie pe de o parte să combatem terorismul, însă pe de altă parte trebuie să respectăm uh, drepturile individuale ale celor care fac obiectul acestor acțiuni de combatere a terorismului. Uh, voi încerca să, să răspund întrebărilor adresate. Corectați-mă în cazul în care considerați că mă înșel. Dați-mi voie să repet câteva dintre elemente, elementele pe care le-am menționat deja în intervenția mea în fața acestei comisii în uh, luna noiembrie. Sancțiunile reprezintă doar un element uh, al, um, al pachetului nostru menit a îmbunătăți situația din state terțe. Sancțiunile nu vor reprezenta acea formulă magică care de una, de una singură vor, uh, va pune capăt tuturor uh, actelor reprobabile a unor guverne uh, represive. E clar că sancțiunile nu exclud asemenea alte instrumente, alte instrumente care trebuie să fie folosite, folosite în același timp, precum dialogurile cu ONG-urile, uh, ajutorul de dezvoltare, etc aceste măsuri, într-adevăr, nu sunt folosite la, nu sunt implementate la nivel in, uh, foarte înalt, însă e clar că discuțiile cu ONG-urile pot, pot da rezultate. Uh, spun asta pentru a vă reaminti faptul că sancțiunile nu reprezintă singurul instrument folosit pentru uh, tragerea la, răspundere a anumitor state. Bineînțeles, în momentul în care aceste sancțiuni sunt aplicate, ele trebuie să fie eficiente. Uh, Uh, și în acest context vreau să vă amintesc faptul că interdicția privind acordarea de vize va uh, pune capăt călătoriilor de agrement ale uh, reprezentanților guvernelor represive, călătorii în Europa, făcute în timp ce cetățenii lor mor de foame. Noi dorim ca uh, spre exemplu, prin intermediul embargourilor privind vânzările de arme, să punem capăt ajutorului oferit tuturor organizațiilor teroriste. Însă, bineînțeles, putem doar implementa măsuri care ne privesc pe noi. Nu avem cine știe ce puteri extra teritoriale. Așadar, indiferent de sancțiunile pe care decide Consiliul și Comisia să le impune, nu le putem impune decât uh, vis-a-vis uh, -vis de propria noastră activitate. Sancțiunile cele importante, uh, cele care au într-adevăr un impact global, nu pot fi decât promulgate și impuse de către ONU. Însă noi vom continua uh, să încercăm a ne impune și noi punctul de vedere. În ceea ce privește ter- terorismul, am putea menționa diferitele tipuri de măsuri pe care le avem la dispoziție. Pe de o parte avem măsurile uh, menite a pune capăt finanțării uh, activităților teroriste. O, uh, toate aceste prevederi au fost deja puse în acord cu uh, rezoluția ONU 1267. De asemenea, uh, toate deciziile privind Al-Qaeda vor fi revizuite pornind de la rezoluțiile ONU, iar noi, în momentul de față, încercăm să includem uh, noi garanții juridice uh, garanții juridice care practic sunt făcute, sunt, um, au fost impuse, au fost puse pe firmament de, prin decizia Curții Europene în septembrie anului trecut. E clar că trebuie să lăsăm uh, totul la, uh, la sau să ne ghidăm în funcție de cerințele uh, tribunalelor, instituțiilor juridice și în același timp trebuie să ne gândim și să evaluăm toate măsurile impuse de către ONU în uh, cadrul rezoluției 1252. Mai avem și o serie de alte măsuri alternative care la rândul lor se bazează pe o rezoluție a Organizației Națiunilor Unite, însă uh, în cazul acesta Consiliul decide crearea unei liste autonome. În acest context uh, trebuie să vă menționez faptul că aceste liste, liste trebuie să fie evaluate la fiecare șase luni. Aceste liste care sunt uh, uh, practic uh, implementate Uh, la, și uh, reînnoite la fiecare șase luni. Toate, toți indivizii, toate entitățile, organizațiile incluse pe aceste liste sunt reevaluate. Uh, o altă îmbunătățire adusă practic de către, de către Curtea Europeană de Justiție reprezintă practic, practic tocmai motivarea includerii pe aceste liste a unor indivizi, a unor uh, organizații. Aceasta este responsabilitatea noastră în momentul de față și noi o asumăm. Când vine vorba despre natura acestor uh, măsuri, ne dăm seama că ele nu sunt de natură judiciară, pentru că Consiliul nu are astfel de puteri uh, Însă sunt uh, măsuri de natură politică, măsuri uh, de natură politică care trebuie să ia în, con- în considerare permanent toate garanțiile ju- judiciare de care se bucură aceste entități, acești indivizi. Dați-mi voie să închei spunând că sunt de acord uh, cu faptul că aceste măsuri pe care le implementăm trebuie să fie întotdeauna nebirocratice. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Well nu știu care este părerea colegilor, dar eu cel puțin mai aștept răspunsul la o întrebare. Sunteți de acord că dacă aceasta este prezentată ca o măsură administrativă temporară, faptul că oamenii rămân pe liste ani de zile schimbă natura acestei măsuri ca fiind permanentă, mă, decizie de justiție? În al doilea rând, în introducere, ați uh, pus la oaltă în aceeași oală măsurile și uh, uh, conducătorii statului Zimbabwe. Bineînțeles, cu toții vrem să ne asigurăm că nu pot să vină în vacanță aici sau să meargă la evenimente ale Consiliului sau alte întâlniri la nivel înalt. Dar ceea ce s-a întâmplat deja cu puțin timp în urmă. Dar, pe de altă parte, acest lucru nu este același lucru ca punerea oamenilor sau organizațiilor pe listă uh, Um, pentru a începe fluxul financiar spre aceste organizații teroriste. Deci, ideea este, din punct de vedere politic, să susținem eforturile democratizării unor țări ca Zimbabwe și, pe de altă parte, e vorba de securitatea noastră, după cum a spus domnul uh, Bronz. Deci, e vorba de măsuri foarte diferite. Aș vrea să știu care este reacția dumneavoastră și vreau să întreb uh, colegii dacă sunt mulțumiți de răspunsurile primite. Da, foarte bine. Domnul Brons și doamna Boscurt, vă ascult și apoi dau cuvântul din nou Consiliului. Nou ja, misschien is het mij ontgaan, maar ik heb nog niet helemaal duidelijkheid gekregen. Nu am primit precizarea pe care am cerut-o în legătură cu următoarea întrebare. S-a luat sau nu o hotărâre conform vechiului regim și trebuie să facă acum o nouă propunere sau nu? Deci aș fi dorit să mi se dea un răspuns clar la această întrebare, precum și în legătură cu temeiul juridic. Poate că nu am spus eu lucrurile destul de clar. Thank you. It's a uh, very small. Mulțumesc. Un detaliu. ne enervăm când e vorba de țări ca Zimbabwe, uh, cu regimuri uh, dictatoriale, dar destul de slabe din punct de vedere economic. Când e vorba de țări mari ca și China, care nu doar oprimă oamenii, dar și execută oameni, nu zicem nimic. Dacă adoptăm un standard, acesta trebuie să fie aplicat în același fel în toate regiunile. Uh, într-adevăr, este atitudine revoluționară, în o mare diferență față de tradiție. Domnul Melo și apoi Consiliul. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Nu putem uita faptul că oameni sunt omorâți în Zimbabwe pentru delicte minore sau chiar nevinovați. Uh, să nu uităm care sunt valorile societăților occidentale și faptul că considerăm că ele trebuie aplicate inclusiv, indiferent care ar fi situația. Dacă ascultăm ce s-a spus despre China de multe ori, nu cred că trebuie să relativizăm ce se întâmplă în Zimbabwe. Deci, Cred că oricine apără drepturile omului trebuie să susțină această poziție, indiferent că e vorba de regimul din Zimbabwe, din China sau din altă parte. Dacă oamenii sunt urmăriți, întemnițați sau omorâți pentru opinii, um, cred că trebuie să luăm poziție, să nu relativizăm deloc nu trebuie nici să comparăm China cu Zimbabwe sau ceva de genul acesta. Dar când e vorba de lege, de drepturile omului, trebuie să ne asigurăm că luptăm pentru aceste drepturi, indiferent unde se încalcă drepturile, fie în Zimbabwe, fie în China. Acest lucru este valabil și în cazul celor care comit acte de terorism împotriva unor persoane nevinovate femei, copii care nu au făcut nimic pentru a justifica astfel de acte. domnule președinte, insist. Nu trebuie să permitem încălcarea drepturilor omului, dar nu trebuie să uităm că nu luptăm cu aceleași arme și că nu avem de a face cu forțe egale. Doamnă președinte, în multe procese penale, în multe țări, anumiți uh, oameni au fost acuzați timp de ani întregi fără să primească o hotărâre din partea unor tribunale. Multe cazuri administrative, pe de altă parte, și practic uh, nu se pronunță o hotărâre timp de ani de zile. Aici e vorba chiar de Portugalia, așa se întâmplă și în Portugalia. Aveți o întrebare pentru Consiliu? Da, doamnă președinte. Întrebarea mea este cea care a fost deja pusă. Mulțumesc. Bun, deci e vorba de temeiul juridic și dacă se va face o nouă propunere, întrebarea privind coerența abordării, de ce luăm măsuri împotriva unor țări și nu împotriva altora și Cum puteți spune că e vorba de măsuri administrative dacă oamenii sunt pe listă pe o perioadă practic nedeterminată? Mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că mi-ați dat din nou cuvântul. Voi încerca să răspund pe cât pot de bine la întrebările dumneavoastră. În ceea ce privește temei juridic, după cum știți, Consiliul a făcut o propunere de regulament 881 v-a cerut avizul și chiar fără a ține cont de tratatul, de noul tratat, încă nu am uh, adoptat o decizie a Consiliului privind acest regulament și așteptăm avizul Parlamentului pentru a putea ține cont de acesta înainte de a adopta regulamentul. Iată cum avem de gând să procedăm. În ceea ce privește finanțarea activităților teroriste și coerența noastră politică, e vorba de decizii politice discutabile, bineînțeles, În ceea ce privește anumite țări, după cum am spus de la început, măsurile luate la nivel global sunt mai eficiente decât măsurile adoptate doar de Uniunea Europeană în mod unilateral, pentru că acestea vor avea efecte mult mai limitate. În anumite situații se consideră important, din punct de vedere politic, să se impună măsuri pentru a ajuta anumite țări sau pentru a forța o anumită țară să își modifice metodele. În ceea ce privește măsurile administrative, aș vrea să subliniez faptul că, într-adevăr, sunt măsuri administrative, dar se bazează pe deciziile autorităților competente din anumită țară, um, decizii judiciare, de justiție și se bazează tot pe hotărâri uh, de justiție. Înghețarea activelor și așa mai departe. Aș vrea să mai subliniez faptul că Ceea ce contează este faptul că aceste revizuiri ale situației odată la șase luni există și sunt făcute. Este există practic garanția că odată la șase, ani, la șase luni um, se reevaluează necesitatea menținerii sau nu a unor persoane sau organizații pe listă. În ceea ce privește lista privind Al-Qaeda și talibanii, le-am dat posibilitatea să-și exprime punctul de vedere și avem intenția să revizuim situația dacă ne prezintă punctul lor de vedere. Avem statistici ale acestor revizuiri autonome și care au dus la eliminarea de pe aceste liste a 20 de persoane și 6 grupuri și entități din 2002 încoace. Vă mulțumesc foarte mult! Okay. Um mulțumesc foarte mult. Data de limită de depunere a amendamentelor este prevăzută pe 3 decembrie, poi mâine, la ora 12, iar votul în Comisia Libe va avea loc pe 7 decembrie, și anume săptămâna viitoare, luni. Deci, probabil că subiectul va ajunge în plen în uh, sesiunea de la Strasburg, sesiunea următoare. Acesta era ultimul punct de pe... Iată că ajungem la uh, ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi dimineață și anume crearea unei rețele de ofițeri de legătură în domeniul migrației. Și îl voi ruga pe domnul Diaz de Mera, raportor, să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. După cum știți, acest raport este cea de-a treia oară când îl vom analiza, discuta în sânul comisiei noastre. De aceea, ce pot să vă spun este că au apărut anumite noutăți pe care trebuie să le știți. Una dintre ele am aflat-o mai puțin de jumătate de oră în urmă și asta datorită eficienței Uh, domnului Emilio de Capitani, care mi-a trimis un e-mail în acest sens. Aș dori să mulțumesc în mod deosebit pentru toate amendamentele care au fost înaintate la acest raport. Doamna Guillaume a introdus opt amendamente, doamna Wickstrom cinci amendamente, doamna Killer patru amendamente și apoi împreună doamna Flotră și doamna Chiler încă trei, domnul Boscurt două și domnul Tavares încă două amendamente. Uh, de asemenea, doresc să le mulțumesc pentru aceste amendamente, pentru că acestea mă ajută și ne ajută să redactăm un raport cât mai bun. Al doilea element. Mai avem timp la dispoziție. Mai există amendamente care se referă încă la denumirea semantică, definiția juridică uh, a distinției care trebuie făcută între imigrația ilegală sau uh, um, imigrația clandestină. În uh, propunerea de compromis încerc să evit să utilizăm expresii și sintagme care nu se află la locul lor. Eu prefer să utilizez termenul imigrație clandestină Uh, și să elimin din text uh, sintagma imigrație ilegală. Însă ce se întâmplă? Se întâmplă că în anumite state membre dimensiunea ilegală este uh, inclusă în codul penal ca o infracțiune, dar în alte state, precum uh, țara mea, mm, acest lucru prezintă doar o, o latură administrativă și nu penală. Deci acest lucru ar afecta anumite state membre, pentru că acestea ar trebui să elimine uh, sintagma ilegal, imigrația ilegală din uh, codul lor penal. De aceea, propunerea de compromis pe care o fac uh, autorilor amendamentelor este să nu folosim nici imigrație uh, uh, ilegală, ci să păstrăm doar sintagma imigrație clandestină o sintagmă care ne-ar permite să obținem un acord din partea tuturor celor implicați în dosar. În orice caz, eu îmi mențin uh, opunerea în ceea ce privește utilizarea sintagmei imigrație ilegală. Și de aceea am încercat să găsesc acest compromis în sensul sintagmei imigrație clandestină. Acum, în ceea ce privește celelalte amendamente, acestea pot fi acceptate, nu văd nicio problemă referitor la aceste amendamente. Dar există și amendamente care nu pot fi acceptate și asta din motive evidente sau din motive care țin de faptul că depășesc sfera de aplicare a acestui regulament pe care noi dorim să-l modificăm. Voi face uh, comentarii pe marginea acestor amendamente și voi încerca să obțin un consens cât mai larg. Uh, pentru că iată că ne confruntăm aici cu un dosar de codecizie și cel mai important este să obținem un nivel de consens cât mai ridicat. Noutatea la care mă refeream și pe care tocmai mi-a înaintat-o, mi-a înștiințat despre ea uh, Emilio Di Capitani, vă spun că am primit-o doar acum o jumătate de oră și n-am avut timp să o analizez. Dar în principiu e o veste bună și anume, Comisia propune o schimbare a temeiului juridic. Vă amintiți cu siguranță că temeiul juridic reținut pentru acest raport era litera B, articolul 63.3 și articolul 66 din tratatul uh, în vigoare. Și acum ceea ce propune Comisia este să se facă o schimbare a temeiului juridic și le, vă voi explica cum anume. Se propune utilizarea articolului 74 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene, care se referă la cooperarea administrativă. Propune de asemenea utilizarea articolului 79 referitor la politica de imigrație și propune drept obiectiv aliniatul 2C referitor la imigrația clandestină și șederea uh, neautorizată. Deci utilizează expresiile clandestină și neautorizată. Nu utilizează expresia ilegală, imigrația ilegală. Acum, având în vedere tratatul de la Sabona, am putea utiliza fără nicio problemă această bază juridică uh, propusă de către Comisie și am putea să introducem această sintagmă de uh, imigrație neautorizată. se face distinția între uh, imigrația autorizată, care ține de fapt de competențele noastre și ale raportului nostru, și imigrația neautorizată. Deci am putea la prima vedere să ne marcăm acordul în ceea ce privește introducerea acestui uh, articol 74 litera A având în vedere că avem timp până în ianuarie sau până în februarie, am putea să analizăm mai în detaliu această propunere a noului temei juridic înaintat de către Comisie și în același timp am putea să a, începem negocieri în scopul de a obține un consens cât mai larg în această privință. Nimic mai mult, doamna președinte, mulțumesc pentru atenție. Doamna președinte, mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Mai dorește cineva din partea autorilor uh, amendamentelor să ia cuvântul? Domnul Tavares. Da, mulțumesc, doamna președinte. Un comentariu foarte pe scurt. În ceea ce privește terminologia eu sunt de părere că singura modalitate pe care o avem la dispoziție pentru a putea înregistra progrese în domeniu este să menținem o rigoare lingvistică. Uh, și deși mie îmi plac foarte mult dezbaterile ideologice în materie de imigrație, eu cred că ar trebui să lăsăm deoparte această dezbatere, cel puțin deocamdată, în așa fel încât să găsim acea coerență lingvistică de care avem nevoie în utilizarea acestor termeni. Și plecând de la această idee, nu știu dacă această propunere îmbunătățește prea, uh, destul de mult uh, raportul. Sunt de acord cu intențiile raportorului și anume de a ajunge la un compromis și la un consens cât mai larg în ceea ce privește utilizarea anumitei terminologii. Dar adjectivul clandestin uh, e mai limitat decât adjectivul neautorizat de aceea, nu cred că aici ar trebui să facem o evaluare a fenomenului de imigrație, ci mai degrabă ar trebui ca termenii pe care îi utilizăm să fie suficient de uh, largi pentru a putea acoperi toate realitățile cu care ne confruntăm. De aceea, imigrația clandestină, da, există, dar există și imigrație care nu este clandestină. De aceea, după părerea mea, sintagma imigrație neautorizată este mai amplă, mai extinsă decât cea clandestină. Și sunt de acord cu domnul raportor asupra faptului că imigrația ilegală e o sintagmă care nu este corectă. Dar în același timp, trebuie să facem o alegere între acești doi termeni, clandestin sau neautorizat și să găsim o soluție de consens, tocmai pentru a evita orice formă de incorectitudine uh, lingvistică și uh, legală chiar. Și Profitând de faptul că mi-ați dat cuvântul, aș dori să mă refer și la alte amendamente pe care le-am înaintat și care poate ar putea pune anumite probleme. se acordă funcționarilor din domeniul administra administrației uh, responsabile pentru imigrație, li se acordă posibilitatea de a intra în contact cu acești ofițeri de legătură. Și iată că intervine aici și Frontex. Da, știm că deocamdată Frontex nu se ocupă de aceste subiecte, deși în fiecare zi uh, avem uh, vești despre crearea acestui uh, birou. Uh, Știm că există pași concreți în acest sens, dar după părerea mea, este o veste foarte bună să aflăm faptul că într-o anumită uh, categorie de uh, aspecte, precum, uh, spre exemplu, realocarea refugiaților în uh, alte state membre și așa mai departe, vor exista uh, organisme, va exista un organism competent pentru aceste subiecte. De asemenea, gestiunea uh, la nivel european în ceea ce privește imigrația și toate fenomenele legate de imigrație vor fi gestionate și sper că se va obține un consens în ceea ce privește funcționarii care lucrează pe această temă de imigrație, care lucrează în mod constant cu Frontex. Iată ceea ce doream să spun. Mulțumesc pentru atenție. Doamna președinte, mulțumesc domnule Tavares. Urmează apoi doamna Keller, după care doamna Guillaume. Mulțumesc, doamna președinte. Amendamentele noastre se referă la două chestiuni. Mai întâi, dorim să stabilim un sistem la nivelul Uniunii Europene pentru a ști exact ce fac acești oameni, ce se întâmplă cu acești imigranți. A doua direcție este următoarea. Noi suntem de părere că Odată ce această, acești ofițeri de legătură intră în funcție, ei trebuie să conlucreze cu statele uh, în care se află pentru a lupta împotriva imigrației ilegale sau neautorizate sau clandestine. Trebuie să știm exact care este situația fiecărui stat membru în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, ce fac anume autoritățile cu acești imigranți, cum anume aceștia sunt cazați și așa mai departe, care sunt drepturile lor, uh, care sunt motivele pentru care au uh, fugit din țara lor de origine și așa și uh, Iată, deci, câteva elemente pe care noi le-am înaintat în aceste amendamente. Mulțumesc. Care cuvântul doamna Guillaume. Mulțumesc, doamna președinte. Eu împărtășesc și eu uh, analiza dezvoltată până acum, prezentată până acum, și anume că nu vom reuși să luăm acum o decizie definitivă pe marginea acestei chestiuni semantice, lingvistice. Nu sunt sigură deocamdată. Încă mai sunt multe de făcut în acest sens pentru a reuși să cădem de acord asupra unei, unei terminologii comune. Dacă adjectivul clandestin este acceptabil uh, în uh, text, atât în amendamente cât și în uh, text, textul principal. Deci mai sunt observații, mai sunt analize ce trebuie făcute. Apoi, aveam patru puncte pe care doream să le analizez. Cel de-al doilea, de fapt trei. În ceea ce privește uh, chestiunile legate de azil, uh, am ascultat cu atenție ce a spus domnul Tavares în ceea ce privește uh, contactele și conlucrarea cu biroul de sprijin. Cred că și aici e nevoie de un dialog în ceea ce privește marjele de care vor dispune acești ofițeri de legătură în contactele lor cu biroul, în așa fel încât, și iată că ajung la cel de-al treilea punct, în așa fel încât rolul ce va fi încredințat pe viitor acestor uh, ofițeri de legătură să nu fie prea diluat. aș prefera ca acest rol să fie mai extins, pentru că uh, nu cred că le putem cere să conlucreze pe toate subiectele cu toate uh, organismele care există în Uniunea Europeană. Un alt punct pe care doream să-l subliniez în documentul pe care îl analizăm se face referire la un moment dat la rapoartele semestriale care trebuie să fie stabilite de acești uh, ofițeri de legătură și înaintate către Consiliu. Aș dori să vă semnalez faptul că pe 9 noiembrie am cerut să am acces la ultimele trei rapoarte semestriale care fusese redactate și încă nu am primit niciun răspuns din partea nimănui pe uh, această temă. Eu am răbdare în continuare, dar uh, după părerea mea, dacă vrem să fim atenți la modul în care acest raport va fi redactat de către Parlamentul European, nu mi se pare o atitudine prea bună. Doamna președinte, da, sunt convinsă că e o problemă temporară. Domnul Bonca, ce să ia cuvântul. Um... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Um, mi se pare că este prea restrictivă atitudinea noastră când vine vorba de uh, strictețea lingvistică, după cum spunea bine George Orwell. În ceea ce privește Uh, preferințele mele. Uh, avem migrația ilegală și legală, uneori uh, este practic neautorizată. Mi-aș dori ca această sintagmă să fie, să fie folosită, însă, pe de altă parte, îmi dau seama că fiecare stat ar trebui să aibă dreptul să-și folosească propriile sintagme, care, practic, nu fac altceva decât să um, reflecteze întreaga tradiție a respectivului stat. Însă, e clar că ar trebui să renunțăm la toate aceste dezbateri ideologice pe care le avem în momentul de față, după cum spunea în cursul dimineții. Se pare că nimeni nu mai vrea să ia cuvântul. În acest caz, doamna raportor, domnul raportor are cuvântul. Gracias. Mulțumesc, doamna președinte. Și mulțumesc tuturor celor care au intervenit în dezbatere. Voi încerca să fiu un pic mai precis în ceea ce privește comentariul pe care l-am făcut uh, și care de fapt e deschis pentru negocieri ulterioare. Eu mă refer doar la raționament. Am spus că uh, angajamentul meu este foarte clar, atât în cadrul partidului meu cât și în afară, și anume să suprimăm, să înlăturăm expresia, sintagma aceasta a imigrației ilegală. Adevărul e că nu e vorba doar de o chestiune semantică sau lingvistică. E vorba de o chestiune atât semantică cât și juridică. Și în e în ordinea următoare. E o chestiune mai întâi juridică și apoi semantică. De aceea trebuie să stabilim un consens, o bază de discuții care să nu lezeze legislațiile naționale. De aceea, eu sunt de acord cu teoria sau cu teza A, dar propun de asemenea să negociem și teza B. Și propun ca o alternativă sintagma imigrație clandestină, pentru că din experiență știu că lupta împotriva imigrației clandestine și din angajamentul meu precedent uh, în lupta împotriva imigrației clandestine, în discuțiile cu țările de origine, cu țările de, care primesc acești imigrați, cunosc foarte bine realitatea și spun asta cu toată modestia. De aceea cred eu că doar astfel vom reuși să obținem un consens. Doar dacă utilizăm o expresie care să aibă deschiderea semantică și deschiderea juridică necesară uh, pentru subiectul pe care noi îl analizăm. Cred că acest lucru permite un răspuns la observațiile atât de interesante făcute de domnul uh, Tavares, de doamna Guillaume și de domnul Bonds. Acum câteva cuvinte despre biroul de sprijin pentru azil, biroul european de sprijin pentru azil. Uh, Eu, în principiu, nu am nimic împotrivă ca acest birou de sprijin să facă parte din acel pool în care se includ uh, ofițerii de legătură și Frontex. Dar vă amintesc că ne aflăm în codecizie și asta ce înseamnă? Că trebuie să găsim un acord cu Consiliul, iar pentru asta nu trebuie să pierdem din vedere obiectivul sau obiectivele noastre, și anume patru la număr. Cele patru obiective ale acestei propuneri de modificare. De aceea, invit pe toți autorii amendamentelor să analizeze acest lucru, să țină seama de faptul că nu mă opun în principiu la o participare a Biroului European de Sprijin pentru Azil la uh, acest domeniu de activitate. Noi am luptat întotdeauna împotriva oricăror forme de întârzieri și am luptat împotriva utilizării fondului pentru refugiați și anume 628 de milioane de euro pentru ca prin acest fond pentru refugiați să se transfere sume la, către biroul acesta, crearea acestui birou de sprijin pentru azil. Noi dorim ca acest birou să fie creat în mod autonom, independent, din punct de vedere financiar. Apoi, chestiunea drepturilor omului. În raport se include o referire la drepturile omului în țările de origine. Doamna Killer, eu cred că acest lucru există deja, se face deja. Însă, bineînțeles că nu strică dacă mai adăugăm încă o dată, pentru că știm cu toții care este calitatea și modul în care se respectă drepturile omului în aceste țări de origine. Deci, cred că ar fi bine să-l mai includem încă o dată acest aspect în raport. Iar în final m-aș referi la una din observațiile doamnei Guillaume, și anume rapoartele semestriale. Sper din tot sufletul că veți obține informația pe care ați cerut-o și asta cât mai repede. Mie mi se pare că nu va fi ușor, dar să sperăm că veți avea succes, în așa fel încât să cunoaștem și noi odată pentru totdeauna care este conținutul acestor rapoarte semestriale a existat o controversă mare referitor la aceste rapoarte și e clar că dacă așa cum se spune Parlamentul ar putea avea acces la aceste rapoarte semestriale, atunci ne-am afla într-o situație minunată, pentru că am reușit odată pentru totdeauna să știm și noi ce anume se cuprinde în aceste rapoarte semestriale și deci nu pot decât să mă alătur dumneavoastră în această cerere de informare. După cum vedeți, doamna președinte, rezbaterea este bogată, este deschisă. Însă încă mai rămâne această chestiune a consensului și eu vreau să obțin un consens și vreau să negociez tot ceea ce poate fi negociabil, fără a pierde din vedere faptul că acum ne aflăm pe picior de egalitate cu Consiliul și sper că vom avea o nouă ocazie pentru a dezbate din nou aceste subiecte și să vedem cu claritate, cu precizie, care va fi temeiul juridic adecvat Uh, pe care îl va folosi Comisia. Deci eu, în principiu, nu mă opun utilizării noului temei juridic propus de către Comisie. Doamna președinte, mulțumesc. Mi se pare că aici avem un spirit de lucru foarte constructiv. Toată lumea dorește să discute uh, un eventual compromis. Nu mi s-a spus dacă Dorește eventual comisia să intervină? Se pare că nu. Atunci foarte bine. Iată că am terminat ordinea noastră de zi pentru această ședință în această dimineață, ceea ce e o veste bună. Ne vom vedea din nou la ora 3. Mulțumesc!